vorba de raportul domnului Taran de estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017. Și dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Banii contează, firește. Și timpul înseamnă bani, deci patru minute sunt foarte prețioase pentru mine. Uh, în Parlament este ceva cunoscut, dar poate nu și pentru cetățenii europeni, că bugetul este într-un triunghi, secretarul general și uh, Comisia pentru Bugete în vârf și raportorul trebuie să navigheze între ele în conformitate cu regulamentul de procedură. Și într-o interpretare foarte rigidă, acest lucru uh, definește timpul de discuții ca fiind prea scurt. Dar există și alți jucători, cum ar fi Comisia Europeană, care, pe bună dreptate, se așteaptă ca Parlamentul să-și respecte termenele limită. Dacă raportul va fi adoptat mâine, putem să-l transmitem și să spunem mai bine mai târziu decât niciodată. Al doilea aspect este că există multe regulamente și acorduri interinstituționale, acorduri între gentlemen și așa mai departe, care au fost hotărâte și convenite de generațiile de dinaintea noastră. Și acestea afectează în continuare rezultatul negocierilor noastre bugetare, pentru că nu poți să mergi mai sus sau să reduci uh, sumele chiar și în cazurile în care pare să fie necesar. Din punct de vedere personal, acesta a fost cel mai dificil aspect al pregătirii acestui raport. Cu toate acestea, datorită marii flexibilități de care au dat dovadă mulți director general și secretarul general, personalul diverselor grupuri uh, politice și nu în ultimul rând principalii actori, coordonatorii și raportorii din umbră și președintele Comisiei, vă mulțumesc tuturor. Suntem aici astăzi și raportul este gata. Dorințele în general contradictorii, uh, nevoia de a face economii din cauza uh, situației economice din afara instituțiilor europene și, pe de altă parte, nevoia de a păstra o bună funcționare a instituțiilor a fost uh, rezolvată ca urmare a unor dezbateri destul de aprinse. S-au căutat compromisuri și s-au găsit în principiu iar textul este o vedere democratică a Comisiei pentru Bugete. Și recomand uh, deputaților să voteze în favoarea acestui raport. Pare să fie o mică problemă uh, și anume internalizarea serviciilor de transport. Comisia pentru Bugete a discutat acest uh, subiect, precum și biroul Comisia a solicitat uh, raportorului să pună deoparte niște bani, deci asta înseamnă că vom reveni asupra acestui subiect uh, în toamnă sau mai devreme și pe baza diverselor informații vom vedea dacă uh, păstrăm fondurile sau le angajăm. Condiționalitatea a fost lăsată la discreția biroului și asta nu este în conformitate cu acordul de conciliere. Mai mult, uh, după părerea mea, acest uh, lucru este chiar împotriva regulamentului de procedură și vom vedea cum voi putea să uh, schimb acest lucru și sper sincer că nu va trebui să uh, insult pe nimeni. Am discutat cu serviciile de traducere care uh, au uh, ajutat uh, uh, motorul Google Translate, care s-a bazat practic pe uh, traducerile făcute de serviciul uh, nostru de traduceri. Uh, propunerea mea este să solicităm uh, Google, care oricum și-a optimizat taxele, să facă o contribuție voluntară instituțiilor noastre, pentru că poate așa vor înțelege uh, Uh, care este rolul lor și uh, acest uh, lucru ar fi în interesul tuturor. În concluzie, mă bucur că inițiativa versilor precum o distinție mai clară între costurile de rulare, costurile operaționale și uh, altele uh, au fost incluse în uh, acest raport. Încă o dată mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut parte din acest uh, exercițiu destul de dificil și obscur și sper că raportul va fi votat mâine. Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute, domnul Rubic. Mulțumesc, doamnă președintă McGuinness și doresc să mulțumesc și colegului Tarant, raportor, pentru Parlamentul European, pentru bugetul pentru anul 2017, uh, pentru că a adoptat o poziție bună, echilibrată și a avut o contribuție esențială pentru ca noi să putem cădea de acord asupra unui buget care uh, uh, a fost redus pentru perioada de șapte ani cu câte 4% și care prevede o serie întreagă de economii. Deci și noi în Parlament moment am decis uh, să acționăm cât mai economic uh, cu banii contribuabililor. Uh, costurile administrative urmează să fie reduse cu 19,70%, cred că este o reducere exemplară în comparație cu ultimii ani. Iar uh, în ce privește uh, cheltuielile uh, cu sporirea securității a fost doar de sub 1%, deci sub rata inflației. Deci, cred că este un buget construit pe criterii economice și doresc să-i invit pe toți colegii din Parlamentul European să valorifice și propriile posibilități de a face economii, pentru că există multe domenii în care au fost stabilite uh, limite superioare, dar nu trebuie fiecare să epuizeze banii în totalitate uh, trebuie să uh, ne exercităm uh, răspunderea uh, fiecare din noi pentru a face față cerințelor actuale. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Denanu pentru un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului care a știut să asculte raportorii din umbră și a dat dovadă de bun simț. Am lucrat uh, în regim de urgență și într-o climă tensionată în urma atentatelor de la Bruxelles pentru a face niște estimări bugetare pe anul 2017, care mi se pare echilibrate și rezonabile. Dacă discutăm uh, despre astfel de lucruri, nu e neapărat pasionant pentru mulțime, dar este absolut obligatoriu pentru bugetul european. De aceea ne putem felicita pentru că am reușit uh, în contextul dezbaterilor actuale să ajungem la un procentaj de creștere care uh, poate fi absorbit de uh, Uh, creșterea generală a costului vieții și care se datorează și uh, schimbărilor în ceea ce privește cheltuielile de securitate și de traducere în limba irlandeză. Cred că trebuie să se introducă o separare strictă între cheltuielile de investiții și cele operaționale, pentru că nu există o adevărată vizibilitate a bugetului dacă nu se face diferențierea între cele două. Există uh, operaționalitatea care uh, trebuie asigurată și, pe de altă parte, investițiile și cred că pe viitor trebuie să gândim bugetul din această perspectivă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Torvalds pentru două minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și raportorului, prietenul meu, domnul Tarand, Procesul pentru uh, stabilirea bugetului Parlamentului uh, pentru 2016 a fost uh, un proces foarte interesant. A fost transparent sau ar fi trebuit să fie transparent. Avem senzația că Parlamentul trebuie să fie transparent, cel puțin asta spunem acasă. Adevărul este că bugetul Parlamentului este opac într-o măsură care nu este acceptabilă. Și există multe probleme structurale. Nu există nicio diferențiere între cheltuieli și investiții, nu există informații detaliate despre cheltuielile extraordinare și cum sunt folosite acestea în realitate, uh, niciun control asupra modului în care liniile bugetare sunt folosite în afara uh, bugetului. Uh, deja s-a publicat acest uh, lucru. Sebastian Brandt a fost, s-a născut uh, în uh, Strasburg prin 1457. În 1494 a publicat o carte, Das Narrenschiff, Nava cu nebuni. Acolo unde o, un echipaj neidentificat a plecat spre Naragonia noi n-am vrea să fim tratați ca nebunii de pe acea corabie în care să ni se dea informații disparate despre un subiect uh, important. Am uh, decis să votăm împotriva acestui dosar mâine. Nu o să fim uh, parte dintr-un uh, echipaj uh, a bordul unei nave care nu știe cum să navigheze pe ape tulburi. Vom vedea cum vor funcționa lucrurile, dar noi am vrea să remediem această situație. Am vrea mai multă transparență și o voi face și în lunile de dinaintea votului final asupra bugetului din octombrie. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Omarje. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Dați-mi voie să apreciez activitatea desfășurată de către raportorul nostru, pentru că uh, nu a fost uh, o muncă ușor de realizată. Prin acest buget, prin el structurarea sa, avem o uh, uh, triplă exigență. Trebuie să salvăm, să păstrăm democrația europeană, să facem față problemelor de securitate și după aceea mai există și o altă provocare, aceea de exemplaritate. Iar în ce privește exemplaritatea, cred că uh, trebuie să acționăm mai bine. Cred că o serie de cheltuieli uh, nu sunt în totalitate utile. Mă gândesc, de pildă, la uh, modernizarea birourilor Parlamentului European, mă gândesc de asemenea la uh, o serie de cheltuieli în ce privește transportul deputaților europeni. Dar esențialul constă în posibilitatea de a consolida capacitatea legislativă a Parlamentului European și a democrației europene. Și uh, trebuie să vă spun că nu înțeleg uh, reducerile operate în domeniul traducerilor, pentru că în echipa noastră a existat uh, opinie unanimă de a păstra um, aceste uh, traduceri. Și de asemenea. Uh, urmează să uh, fie traduse documentele și în limbajul semnelor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă Vreau să mulțumesc raportorului care a făcut o muncă excelentă și multe eforturi. Vreau să vă salut pentru aceasta și vom vota pentru. Vreau să vă reamintesc că bugetul UE este în special o investiție. 94% reprezintă investiții și doar 6% reprezintă cheltuielile administrative. 6%! Și dacă vorbim despre bugetul UE, reprezintă uh, doar uh, a cincea parte din aceste cheltuieli administrative. Cetățenii ne cer o legislație adecvată, o legislație de calitate și tocmai de aceea facem referință la mijloacele tehnice și la resursele umane. Însă cu toții susținem multilingvismul și diversitatea și, bineînțeles, securitatea, securitatea pentru toți cei care lucrăm aici. Avem nevoie de sisteme puternice care să uh, reziste în uh, fața uh, atacurilor cibernetice. Avem nevoie de mijloacele necesare pentru aceasta. Noi ne dorim un buget riguros și tocmai de aceea am făcut eforturi pentru a avea mijloacele necesare pentru a putea răspunde în mod pozitiv provocărilor actuale provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și tocmai de aceea vreau să vă cer să votați pentru acest raport. E adevărat că nu este raportul ideal, dar este raportul la care am putut ajunge prin negociere și cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a face economii și pentru a îmbunătăți propunerea inițială pe care ne-a prezentat-o secretarul general. Mulțumesc și acum domnul Vioti un minut. Grazie, președinte. Mi permite concentrarmi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mă concentrez asupra câtorva aspecte din acest buget. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului și tuturor celor care au fost implicați în redactarea acestui raport. Cred că munca pe care am făcut-o în cadrul comisiei și în cadrul grupurilor ne-a permis să facem mult mai multe economii decât am fi făcut uh, în altă situație. Cred că noile cheltuieli legate de securitate suntem convinși că nu se leagă doar de securitatea proprie, ci sunt și pentru securitatea celor care lucrează în Parlament, deci nu doar pentru parlamentari, ci și pentru angajați. Deci cheltuielile din acest domeniu sunt extrem de importante. Atunci când vorbim despre securitate, n-ar trebui să justificăm niciun fel de cheltuială. Cred că aici uh, măsurile care au fost luate sunt uh, exagerate. Și cred de asemenea că există probleme cu asigurarea înțelegerii cetățenilor din, uh, din partea cetățenilor că bugetul este într-adevăr echilibrat. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Benito. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep uh, prin a denunța lipsa de seriozitate cu care s-a lucrat uh, la acest buget. Și asta nu din cauza raportorului. Parlamentul are puțină capacitate legislativă în ziua de astăzi uh, pentru a mai accepta termene de o zi pentru a evalua rapoartele. Bugetul pentru anul 2017 ar trebui să fie modelic, ținând cont de situația de criză prin care trece UE și ținând cont de cerințele pe care le aplicăm statelor membre, cred că am putea începe dând exemplu aici la nivelul instituțiilor. Nu există o definiție pentru cheltuielile extraordinare. Pe de altă parte se plătesc zboruri în clasa business, se externalizează servicii. Deci trebuie să uh, susținem activitatea legislativă și tot ceea ce este absolut necesar pentru aceasta. De asemenea, cerem să avem o singură instanță pentru Parlamentul European. Uh, faptul că avem mai multe sedii și deplasări uh, între Strasburg și Bruxelles, toate acestea sunt costuri de 150 de milioane anual care nu sunt necesare eu v-aș propune, dacă doriți, să ne deplasăm în orașul meu natal, la Bilbao. Mulțumesc și acum domnul Zdehovski, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Eh, sunt obligat să repet o idee aceea de a felicita raportorul și raportorii din umbră pentru activitatea desfășurată, dar am doresc să invoc și o chestiune care astăzi nu a fost menționată uh, până acum. Parlamentul European uh, are un rol din ce în ce mai important, dar pe de altă parte și amenințările la adresa Parlamentului sunt mai mari. Noi uh, trebuie să avem uh, un buget pentru securitatea uh, clădirilor noastre, dar și pentru eventuale măsuri de securitate a căror necesitate apare ad hoc, cum s-a întâmplat în anul acesta. Și după aceea trebuie să ne gândim la cât costă deplasările la Strasburg și în felul acesta se irosesc banii contribuabililor. Este un fapt. Parlamentul European nu dispune doar de un sediu, ci de trei sedii și în toate cele trei sedii trebuie acum să fie sporite măsurile de securitate se întreabă oare cineva câți bani am economisit dacă am uh, renunțat uh, la uh, sediile suplimentare, pentru că trebuie să ne gândim și la modul în care gospodărim banii publici. Și v-aș invita pe toți să medităm puțin la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Manca, un minut vážená pani predsedníčka vážené kolegyne kolegovia doamnă președintă dragi colegi atunci când uh, faci un buget, nimic nu este mai simplu decât să uh, nu faci decât să mulțești bugetul de anul trecut cu un coeficient de inflație, spre exemplu. Dacă acest lucru se repetă în fiecare an, acest tip de bugetare duce, bineînțeles, la ineficiență și greșeli în ceea ce privește utilizarea resurselor. În ultimii ani, inflația a fost mult mai mică prin comparație cu rata de inflație pe care am estimat-o noi atunci când am uh, făcut bugetul. Totuși nu am ținut cont de acest lucru în bugetele următoare. Dragi colegi, Evident, noi intenționăm să îmbunătățim acest lucru și sper că după votul de mâine toate bugetele Parlamentului European vor fi făcute pe baza nevoilor reale pentru diversele linii bugetare, pentru că trebuie să arătăm publicului că gestionăm resursele cu eficiență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru că am ajuns la un rezultat solid pe care putem să îl argumentăm convingător. Trebuie să ne gândim la așteptările cetățenilor ca noi să gospodărim uh, cât mai economic banii, să cheltuim cât mai puțin și cred că um, din acest punct de vedere există încă posibilitatea de a economisi pentru că atunci când se deplasează o delegație a Parlamentului European uh, într-o regiune trebuie să ne gândim câte persoane trebuie să se deplaseze, în câte limbi trebuie asigurată interpretarea. Pe de altă parte, sigur că trebuie să ne gândim la uh, conținutul activității parlamentare, la finanțarea uh, pentru uh, angajații noștri, pentru asistenți, pentru toți colaboratorii, pentru că și

în cazul prevederilor referitoare la veniturile și cheltuielile Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017, securitatea cibernetică se află printre prioritățile acestui buget. Bugetul care va înregistra o creștere de 3, uh, uh, ceva la sută față de ceea ce fusese prevăzut pentru anul 2016 36 de milioane de euro au fost prevăzute în calitate de investiții în domeniul securității. Eu cred că ar trebui, în primul rând, să evaluăm nevoile Parlamentului și riscurile existente. Ar trebui să controlăm și să evaluăm măsurile de securitate și impactul bugetar al acestora. Trebuie să prezentăm în mod precis felul în care bugetul evoluează pentru a avea o deplină transparență din punctul de vedere al cheltuielilor. Transparență pentru toți și peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de toate, doresc să mulțumesc domnului Taran pentru activitatea desfășurată și, de asemenea, aș dori să atrag atenția asupra uh, priorităților legate de uh, limba irlandeză și de susținerea pentru traducerile în uh, irlandeză. Este important, trebuie să ne promovăm limba noastră și să fie la același nivel cu toate celelalte limbi din Uniunea Europeană. Dorim să transmitem un mesaj despre importanța identității noastre și mă bucur că în Parlament această importanță a fost recunoscută. Uh, 3,7 eh, milioane de euro au fost eh, afectați în acest sens. Deci eh, vom putea începe procesul de recrutare pentru a avea și acest serviciu lingvistic. Și cred eu m-am luptat pentru promovarea limbii irlandeze și mă bucur că am reușit. Mulțumesc. Următoarea intervenție, domnul Vigas. Eh, registramos <clears throat> neste relatório a importância de sermos eficientes. Mulțumesc. În acest raport spunem că trebuie să fim eficienți cu cheltuierile publice și în special în ceea ce privește conturile. În procesul de digitalizare va trebui să evităm orice fel de excluziune, dar nu suntem de acord cu ostilitatea prin care spunem că trebuie să reducem costurile și cei care au de plătit sunt întotdeauna cei afectați de aceleași linii bugetare. Nu ne place această derivă spre și mai multă securitate, pentru că instanța noastră uh, devine o adevărată fortăreață și asta în timp ce se spune că Parlamentul European este din ce în ce mai important. Și noi nu reprezentăm o agenție de turism. Trebuie ca această instituție să fie un exemplu de stabilitate pentru lucrătorii săi. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului domnului Tarant. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o dezbatere interesantă și substanțială, cu toate observațiile și discursiile, care mi-au făcut o impresie foarte bună. Suntem cam 20 de oameni în sală la această oră târzie și părerile noastre și pozițiile noastre politice vor determina votul de mâine. Și cum am spus, sunt destul de pregătit să accept rezultatul democratic. Sunt pregătit de asemenea și pentru negocieri de ultim minut, chiar în această noapte. Dacă credeți că putem uh, îmbunătăți în vreun fel raportul. Niciun raport care încearcă să găsească un compromis între diversele instituții, uh, grupuri politice și personalități și am avut norocul să cunosc uh, multe tipuri de personalități în această călătorie a mea, uh, Niciun asemenea raport nu poate fi ideal. Există multe elemente care pot fi criticate, ridiculizate sau contestate, dar ăsta e raportul pe care îl avem deocamdată și mâine vom avea un vot. Haideți să, vedem și, să votăm și să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc, cu asta se încheie dezbaterea.